Dragi colegi, o să începem acum explicațiile de vot, deci aș vrea să vă rog să ieșiți din sală dacă nu doriți să dați explicații. O să începem acum cu raportul Verna Kuhn. That I did ten times and it didn't work. Please, colleagues. Am dat de 10 ori cu ciocanul și n-a funcționat. Vă rog, dragi colegi. Mulțumesc. Mulțumesc, deci vreau să-l rog acum pe domnul Caputo să ia cuvântul pentru ca să și explice votul la raportul CUN. Un minut, vă rog. Aveți cuvântul, domnule Caputo. Mr. Caputo. Domnul Caputo, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi am votat pentru raportul CUN pentru că mi se pare foarte potrivit